vorba despre fondul de solidaritate pentru Irlanda în urma inundațiilor din noiembrie 2009. Με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Deschidem votul. Votăm raportul Böge, votul este încă deschis, vot prin apel nominal, vă rog să votați. Πέρας ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, domnule Böge. Trecem la următorul punct. Este vorba despre raportul doamnei Matera privind utilizarea fondului european de ajustare la globalizare. Domnul Harton ceea ce privește regulamentul de procedură. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre Fondul European de Ajustare la Globalizare. Dacă ar fi fost după domnul Dol, atunci nu am fi votat astăzi pentru a pedepsi țările de jos în ceea ce privește situația bugetară. Situația este inacceptabilă. Situația este inacceptabilă și modul în care domnul Dol a dorit să procedeze este de asemenea inacceptabil, de aceea protestăm. Președintele? Da, despre acest lucru s-a discutat deja ieri și dezbaterea a fost închisă. Vă rog, aveți cuvântul. Yes, please. We Dragi colegi, am decis la ultima conferință a președinților să punem pe ordinea zi de astăzi raportul Matera. Nimeni n-a solicitat să nu fie pe ordinea de zi. Singurul lucru, singura întrebare pe care aș o pune președintele este dacă în fața unei astfel de persoane mai trebuie să avem discuții deschise, cum am avut obiceiul să facem timp de cinci ani. Asta e întrebarea pe care o să o adresez joi dimineața dacă grupul conservatorilor și reformiștilor se comportă așa, o să ne schimbăm metoda de lucru. Asta e tot ce am de lucru și vă mulțumesc pentru atenție. Προχωράμε τώρα στην ψηφοφορία της πρώτης... Bun, atunci continuăm procedura de votare. Este vorba despre raportul doamnei Matera. Este vorba despre mobilizarea Fondului European de ajustare la globalizare. Doamna Matera a dorit să ia cuvântul. Am înțeles eu bine, doamna Matera? Grazie, președinte. Gentili colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, astăzi votăm un pachet în care este vorba despre mobilizarea pentru țările de jos. Este vorba despre mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare referitor la 10,5 milioane de euro. Este așadar vorba despre un transfer de mijloace la nivelul bugetului european. Acum sunt solicitate din ce în ce mai multe ajutoare. Următoarele ajutoare vor fi blocate cel mai probabil din cauza faptului că bugetul pentru 2010 nu a fost adoptat. Dacă va fi în vigoare, dacă va intra în vigoare sistemul cel nou din ianuarie, atunci nu va mai fi posibil să efectuăm plățile necesare. Este așadar o situație dificilă din punct de vedere economic pentru întreaga Europa și Parlamentul își dorește acum ca statele membre să își asume responsabilitatea. Este vorba în special despre acele state care nu au adoptat măsuri de austeritate și care nu au ținut cont de ceea ce prevedea tratatul de Lisabona. Mulțumesc, spune președintele, vot prin apel nominal acum în ceea ce privește raportul doamnelei, doamnei Matera, mai întâi uh, Nord-Brabant și Zuid-Holland. Peres Foforias. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe. Următorul raport al doamnei Matera, din nou același fond de ajustare la globalizare. Acum este vorba despre Drente, diviziunea 18. Rămânem la țările de jos. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Peras Fiovorias. S-a închis votul. Și s-a adoptat următorul raport, tot al doamnei Matera, din nou, același fond de ajustare la globalizare, Limburg. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul raport, tot al doamnei Matera, același fond, este vorba despre Gelderland și Overijssel. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul raport, tot al doamnei Matera, Fondul European de Ajustare la Globalizare, Nord Holland și Utrecht. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Următorul raport, tot al doamnei Matera, Nord-Holland și Zuid-Holland, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, doamnă Matera. Următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului De Castro privitor la ajutoarele acordate în cadrul monopolului german al alcoolului. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, domnule De Castro. Următorul raport Domnul Moreira, scutirea de taxe vamale anumitor ingrediente farmaceutice. Este vorba despre vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, domnule Moreira. Următorul raport este raportul domnului Royal, acordul între UE și Ucraina de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul raport, tot al domnului Royal, acordul dintre Uniunea Europeană și Guvernul Inselor Feroe privind cooperarea științifică și tehnologică. Cine este pentru? Cine este împotrivă? abțineri, se adoptă. Raportul domnului Roel în ceea ce privește acordul de cooperare în domeniul științei și tehnologiei cu Guvernul Japonei. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul raport, raport raportul privind uh, Uniunea Europeană și Uh, regatul Hașemit pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări, domnule Roel. Urmează acum un vot privind raportul domnului Patrau Neveș, acord de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și insulele Solomon pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări! Următorul raport, domnul Caza, este vorba despre un sistem comun al TVA-ului și obligația de respectare a cotei standard minime. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Peres Foforias. S-a închis votul. S-a, se adoptă felicitări următe, următorul raport al domnului Balz, raportul anual BC 2009 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul raport, raportul domnului Ehler, cooperarea civilo-militară și dezvoltarea unor capacități civilo-militare. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări! Urmează raportul doamnei Bilbao Barandica, planul pe termen lung pentru stocul de hamsi din golful Biscaya și pentru pescăriile care îl exploatează. Doamna raportor dorește să intervină. Vă rog. Mulțumesc, președinte. Vreau să spun doar că la Comisia pentru Pescuit am votat împotriva acestui raport, pentru că, după părerea mea, o parte dintre amendamentele legate de colaborarea cu sectorul nu au fost adoptate și cred că este foarte important ca în sectorul acesta să existe un plan pe termen lung pentru Hamsi Profit de această ocazie și rog Consiliul care a fost atât de rezistent la propunerea noastră să accepte faptul că Parlamentul, sub, conform tratatului de la Lisabona, are puterea de a codecide și să decidă începerea negocierilor, astfel încât sectorul să nu fie afectat negativ, așa cum se întâmplă în prezent. Mulțumesc. Votăm amendamentele 1 până la 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Propunerea astfel amendată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot prin apel nominal. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, doamnă Bilbao. Urmează votul pentru raportul domnului Gallagher, planul multianual pentru stocul vestic de stavrid negru. Există o serie de amendamente ale Comisiei. 1, 18, 19, 28, 29. Domnul raportor dorește să intervine vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că amendamentul 29 a fost retras de socialiști din motive pe care nu le înțeleg, așa că ca să putem vota în numele grupului ALDE, confirm faptul că preluăm noi acest amendament. Îl consider foarte serios, foarte important și vreau să vă gândiți că să vă gândiți la ce, se, ce s-ar întâmpla dacă nu adoptăm acest uh, amendament al socialiștilor, ci luăm pe cel al PPE-ului, înseamnă că mergem împotriva dovezilor științifice și permitem tacuri pentru un stoc unic de pește. Spun că ar trebui să votăm împotriva amendamentului PPE și vom adopta noi raportul în formula socialiștilor, acum că socialiștii și-au retras acest amendament. Mulțumesc! Cu alte cuvinte, domnule Gallagher, invocați regula 156.5 și adoptați dumneavoastră amendamentul 29, așa cum apare el pe lista de vot. Deci trebuie să votăm acest amendament. Tropologies. Acestea fiind spuse, continuăm cu votul. Amendamentele 1, 18, 10, 1, 8, 10, 19, 21, 28 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 30 și 31, identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, facem o verificare electronică, spune președintele. 30 și 31. Votăm acum. Λήξη ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Nouă devine caduc, la fel și 29 și votăm acum propunerea astfel amendată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, uh, vot prin apel nominal pentru Raport. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului Gallagher. Pe ordinea de zi apare votul domnului Grobacic. Este vorba despre interzicerea respingerii selective și restricțiile la pescuitul de cambulă și de calcan în Marea Baltică în strâmtorile Belt și Sound. Amendamentul 1. Cine este pentru? împotrivă, ab abțineri, se adoptă. Propunerea astfel amendată, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot prin apel nominal, vot final, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Urmează raportul domnului Joao Ferreira despre utilizarea în acvacultură a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm uh, propunerea astfel, astfel amendată pentru, deci vot final pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum mă vot prin apel nominal pentru rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Stimați colegi, știți că la ora 12 avem o reuniune oficială, avândul ca invitat pe domnul președinte al Georgiei. Raportul RAPCAI va fi votat acum, după care întrerupem. Și mai apoi celelalte două voturi vor urma după vizita președintelui Georgiei. Vă mulțumesc pentru acordul manifestat. Deeply appreciated. Da, vă sunt recunoscător, spune președintele. Raportul RAPCAI. Amendamentele 1, 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, nu vom face nicio verificare electronică, spune președintele. Sau, dacă vreți să pierdem timpul, atunci da, vom face. Amendamentul 12, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 17 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 22 în trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Πέρας ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 25, vot în apel nominal, s-a deschis votul. Pérez Sufurias. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 33 și 31 devin caduce. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 37. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 27 devine caduc. Amendamentul 28, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 34 devine caduc. Trecem la amendamentul 35. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Voi face o verificare, da, pentru că vreau să pierd timpul. Haideți să verificăm. Facem o verificare electronică, vă rog. S-a închis votul. Iată, se respinge. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30 devine caduc. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 31 devine caduc. 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bine. 32. Am spus că a fost adoptat, dar facem o verificare electronică să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Propunerea astfel amendată, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Vot prin apel nominal privind rezoluția pentru. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, domnule Rapcai. Acum o să-l primim pe președintele Georgei și suspendăm ședința de vot până după vizita președintelui. Mulțumesc, spune președintele.